Continuiamo con le votazioni. Continuăm votul. Raportul Ceații Marcachis privind descărcarea bilanțului general al Uniunii Europene pentru exercițiul 2009, capitolul Comisie. Supun la vot cu apel nominal acest raport. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Se aprobă. Supun la vot cu apel nominal decizia numărul 2, Agenția pentru Instruire în Audiovizual și Cultură. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Decizia numărul 3, Agenția Executivă privind competitivitatea și inovarea. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Decizia numărul 4, Agenția pentru Siguranță și Protecția Consumatorilor. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Agenția pentru rețeaua transeuropeană de transport. Deschid votul. Vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Agenția Consiliului European al cercetării. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Agenția pentru cercetare. Vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. supun la vot amendamentul 1, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Supun la vot amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Votăm acum amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Supun la vot amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Votăm acum paragraful 78, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este aprobat. Paragraful 79, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Paragraful 80, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Vă rog, stimate colegi. Am nevoie de ajutorul unui tehnician pentru că nu funcționează echipamentul de vot. Da, imediat o să vină cineva să vă ajute. Acum, votăm paragraful 81, vot cu apel nominal. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Paragraful 82, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Acum, amendamentul 5, vot cu apel, a, a, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Aprobat. Amendamentul 6, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Supun la vot amendamentul 4. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Favore. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Deschid votul. Se închide votul. Se adoptă. Supun uh, la vot întreaga propunere de rezoluție cu modificări, cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. Acum, uh, pe ordinea de zi, avem uh, raportul Ceații Marcachis cu privire la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pe 2009. Alineatul 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge întreaga propunere de rezoluție cu apel nominal. Votul se deschide. S-a închis votul. Se aprobă. Felicitări raportorului. A fost un uh, vot aproape unanim. Trecem acum uh, la votul cu privire la raportul Itala referitor la descărcarea de gestiune pentru 2009, bugetul general al Uniunii Europene, Parlamentul European. Vom, uh, ne vom uita la proiectul de decizie. Supun la vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum uh, întreaga propunere de rezoluție, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5, apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Îmi cer scuze, se adoptă, spune doamna președinte. Amendamentul 3 cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 devine caduc. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru, vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat. Amendamentul 7, vot cu apel nominal. Se deschide votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 86, vot cu apel nominal. Să deschidă votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 87, în părți, pe părți, pe șase părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru. Vă rog, ridicați mâna împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 90. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum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 Da, aș vrea să fac un amendament oral la acest alineat. Este un amendament mai degrabă tehnic care totuși este important. Propun ca punctele I, II și 3 de I vrem ca timpul viitor să fie înlocuit cu trecut compus. Uh, pentru că măsurile care sunt menționate în aceste alineate au fost puse în aplicare de mai multă vreme, de mai mult de doi ani. Deci nu servește la nimic să cerem niște lucruri în viitor cât timp lucrurile respective au fost deja aplicate. Cred că chiar și această instituție poate să accepte acest minim de logică. Deci, Parlamentul uh, European trebuie să noteze că posibilitatea de a beneficia de o pensie redusă începând cu 50 de ani și posibilitatea de a primi un capital corespunzând a 25 de ani de activitate au fost suprimate și vârsta uh, de pensionare a trecut de la 60 la și așa mai departe și funcționarii sau Parlamentul a fost invitat să adopte și așa mai departe. Mulțumim, doamna Luling. Se opune cineva la acest amendament oral? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Îmi cer scuze. Avem două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vota cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă alineatul 130, împărțit în două părți. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Din păcate, trebuie să verificăm, pentru că nu ați ridicat mâinile. S-a deschis votul pe a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 131, pe două părți. Prima parte, vă rog să ridicați mâna cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, așa pare. Partea 3. Mai bine verificăm. Să deschidă votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că putem să verificăm, dar vă rog să ridicați și mâna pentru că pierdem vremea. Se deschide votul. S-a închis votul. Să respingem. 133. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 142. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 143, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum supun la vot propunerea de rezoluție cu modificări. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Acum, uh, raportul uh, Rivelini privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2009, bugetul general al Uniunii Europene, Consiliu. Supun la vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Vot cu apel nominal. S-a deschis votul pe prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum supun la vot propunerea de rezoluție modificată cu apel nominal. S-a deschis votul. Votazione S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului, domnul Rivelini. Acum un alt raport Rivelini privind descărcarea de gestiune exercițiul 2009, bugetul general uh, al Curtea de Conturi. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, propunerea de rezoluție. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum supun la vot propunerea de rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Acum tot un raport Rivelini privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2009, Comitetul Economic și Social. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum propunerea de rezoluție. Amendamentul 3 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, vă rog ridicați mâna, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se pare că s-a respins. Să verificăm. S-a deschis votul pe a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, vă rog, ridicați mâna clar. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Nu, nu vreți. Atunci, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare respins. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile mai clar. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emendamentul 1. Chi a favore? Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Supun la vot întreaga moțiune de rezoluție astfel amendată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votațiune chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Un alt raport al domnului Verini, descărcarea bugetară 2009, bugetul general, Comitetul Regiunilor. Vot cu apel nominal în ceea ce privește uh, acest raport. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm moțiunea de rezoluție. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm moțiunea de rezoluție astfel amendată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări încă o dată raportorului. Domnul Stas, raportul Stas în ceea ce privește descărcarea bugetară pe 2009, fondurile de uh, dezvoltare europene 8, 9 și 10. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum întreaga moțiune de rezoluție. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 1 și 3 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întreaga moțiune de rezoluție, astfel amendată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului Ștas. Trecem la raportul Stavrakakis în ceea ce privește descărcarea bugetară pentru Agenția Europeană pentru Medicamente. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Acum votăm moțiunea de rezoluție, amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri, Cred că se adoptă, dar dacă doriți, verificăm electronic. Bine, trecem atunci mai departe. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se respinge. Vă rog, ridicați mâna mult mai clar. Facem o verificare electronică pentru amendamentul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se respinge. Vrei să verificăm electronic? S-a deschis votul. Pentru 11. S-a închis votul. Se adoptă. Însă v-aș ruga să ridicați mâna, fiindcă altfel nu pot să spun dacă se respinge sau se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Întreaga moțiune de rezoluție astfel amendată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Felicitări raportorului. Să văd dacă reușesc uh, să-l pronunț, spune președinta. Domnul Stavrakakis, este vorba despre Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, descărcare bugetară, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea de rezoluție. Acum nu sunt amendamente, așadar vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Stavrakakis, spune președinta. Scarico adesso dell'esercizio 2000. Descărcarea pentru 2009 pentru ITER. Supun la vot uh, moțiunea aceasta, vot în apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Moțiunea de rezoluție, pentru care nu există amendamente, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări încă o dată raportorului. Urmează acum raportul Moreira în ceea ce privește preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Vot prin apel nominal. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Există 31 de amendamente de la Comisia pentru Comerț Internațional. Le supun împreună la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 12, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna Bidegain are un amendament oral și are cuvântul. Mul Domnul Bidegain, mulțumesc. La punctul 99a, după cuvintele la solicitarea unui stat membru, am dorit să adăugăm următoarea propoziție. Any association not having legal personality acting on behalf of the union industry Motivul este acela de a adăuga coerență acestui regulament, coerență cu celelalte uh, clauze pe care le-am aprobat în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Corea de Sud, spre exemplu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ci sono obiezioni? Sunt obiect, obiecții la amendamentul oral? Nu este cazul. Bine, atunci trecem mai departe. Supunem la vot amendamentul 33. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38, uh, mă scuzați, cine este pentru? Facem o verificare? Revine președinta. Bine, facem o verificare pentru 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 40. Amendamentul 40. Cine este pentru? Bine, spune președinta, revenim la 39. Mai puțin de o treime din cei prezenți în sală ridică mâna, deci nu pot să văd. Este vot prin apel nominal pentru 39. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40. Vă rog, ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 44, în două părți, pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. 46, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Domnul Moreira dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca președinte de la INTA am un mandat din partea Comisiei de a solicita amânarea votului pentru rezoluția legislativă. Este un uh, lucru care nu reflectă neapărat poziția mea personală aici. No, no, no, no, no, no. Scuzate, devo dare la parola alla Commissione. Îmi cer scuze, spune președinta, trebuie să dau cuvântul Comisiei acum. Vă rog. Yeah, the commission can agree with the... Comisia este de acord cu propunerea de a amâna votul pentru această rezoluție. So, possiamo vota... Bine, trecem atunci mai departe, spune președinta. O să votăm propunerea Moreira. Cine este pentru? Cine este pentru amânare, cine este împotrivă? Bine. Se adoptă această propunere, prin urmare, dosarul revine în Comisia Parlamentară. de l'onorevole Schut. Raportul domnului Schlüter privind dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între statele membre și țări terțe în domeniul investițiilor. Supun la vot uh, partea corespondentă pentru amendamentul 1 și este pentru. Vă rog să indicați cu ridicămâna Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 1, partea corespondentă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Se respinge. Dacă doriți să verificăm, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum, prin apel nominal, amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1, partea corespondentă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, partea corespondentă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, partea corespondentă, cine este pentru? Împotrivă, Trebuie să verificăm electronic pentru că nu ați indicat intenția de vot cu mâna ridicată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Nu pot să apreciez S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1, partea corespondentă, ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, partea corespunde a considerentului 20. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă felicitări raportorului. Iar acum raportul Moreira, acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei trei amendamente, le supun la vot împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și proiectul de rezoluție legislativă, prin vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum trecem la explicațiile de vot.